către Comisia de Afaceri Juridice care este competentă. Aveți ordinea de zi, există comentarii, obiecții în ce privește ordinea de zi, în ce privește procesul verbal. Se consideră că procesul verbal este adoptat. Primul punct de pe ordinea de zi